Doamnelor și domnilor, haideți să vă urăm bun venit la această reuniune a, de afaceri externe. Mă simt așa ca un diriginte aici, vă rog să faceți liniște. Adoptăm ordinea de zi, avem o mică schimbare la 16. Era acolo un schimb de opinii cu uh, domnul Pierre Crambul. Nu va avea loc, dar Comisia DEVE este invitată să participe. Și atunci ordinea de zi este adoptată. Punctul 2, comunicările președintelui, nu au fost la vremea redactării ordinii de zi Să nu uităm totuși că la punctul 10 mi se spune, în ceea ce privește subiectul cu uh, Corea de Nord, va fi în camera. Punctul 3. Aprobarea proceselor verbale ale ultimelor reuniuni de pe 10-11 iulie și 30-31 august. Dacă sunt comentarii din partea dumneavoastră, nu, atunci um, se consideră că sunt adoptate și oricum vor fi adoptate la sfârșitul reuniunii. Așa că avem o dezbatere comună a punctelor 4 și 5. 4. Prezentarea studiilor Comisiei AFET în ceea ce privește stadiul punerii în aplicare a asociațiilor și acordurilor de liber schimb cu Ucraina, Georgia, Moldova, cu un accent special pe Ucraina și analiza sistemică a sectoarelor cheie. Și, de cealaltă parte, UE uh, și relațiile cu Armenia și Azerbaijan. Iar avem, și avem apoi punctul 5, recomandarea adresată Consiliului, Comisiei și SAE privind parteneriatul estic în perioada premergătoare reuniunii la nivel înalt din noiembrie 2017 și începem reuniunea de astăzi cu prezentarea celor două studii legate de parteneriatul estic. Înainte de a trece la a doua analiză a raportului domnului Andrichiene și al domnului Fleckenstein. Am menționat aceste studii. Ele ne vor oferi expertiza necesară pentru a redacta încă cinci rapoarte despre aceste țări, însoțite de misiuni de fact-finding în regiune, cândva la jumătatea prim- anului viitor. Vrem să vedem ce progrese s-au făcut în ceea ce privește relațiile UE cu acești parteneri și să sugerăm câteva direcții politice. Am invitat trei experți care să ne prezinte astăzi studiile. La stânga mea, domnul Baraș Iarabic, de la Carnegie Endowment pentru Pace, se axează pe Uh, Europa de Est, în special Ucraina și impactul conflictului în regiune și nu numai. A lucrat și pe Freedom Free, la Freedom Free House și a fost adesea observator electoral. Domnul Iarovic va face o primă prezentare în ceea ce privește acordul de asociere cu Georgia, Ucraina și Moldova. Și apoi doresc să îl prezint pe doamna dr. Leila Alieva de la Universitatea din Oxford, fondatoare a Centrului Național și Internațional pentru Studii, um, are un think tank la Baku, Azerbaijan. Înainte a lucrat uh, la John Hopkins University, Open Society Institute și um, la UNDP. Ea va vorbi despre acordul UE-Azerbaijan. Și chiar lângă mine se află domnul doctor Hrant Costanian, cercetător la Center for European Policy Studies, CEPS, la Bruxelles, bine cunoscut pentru activitatea sa în instituțiile europene în ceea ce privește politica europeană de vecinătate și relațiile UE-Rusia, predă și la Vesalius College și la College of Europe, iar domnul dr. Costanian se va axa pe acordul UE-Armenia. Urez bun venit uh, musafirilor noștri, le dau cuvântul și aș sugera să începem așa cum v-am mai spus cu domnul Iaravic. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte mulțumit să fiu la această reuniune ca să pot să vorbesc despre acordul de asociere și implementarea în cele trei țări, Ucraina, Georgia și Moldova. Este un studiu uriaș și deci voi încerca să trec în revistă principalele concluzii și principalele recomandări în 10 minute doar, sperând să primesc apoi întrebări concrete din partea dumneavoastră. În primul rând, încep la nivel macro semnarea și ratificarea acordului de asociere cu Georgia, Moldova și Ucraina. Acest lucru a fost o afirmare a puterii UE soft. Adesea uităm că s-a întâmplat eh, <clears throat> după marea extindere a Uniunii Europene. Și mereu întrebarea a fost dacă puterile soft ale Uniunii Europene vor fi eficiente în politica de vecinătate estică și acest acord, aceste acorduri au arătat că da. Atitudinea deschisă a Uniunii Europene a mobilizat societățile din parteneriatul estic. Nu toate trei în egală măsură, evident sunt în continuare multe obstacole în plan domestic și uh, cu Rusia. S-a întâmplat în ciuda faptului că Acordul nu vine cu o promisiune de aderare și nici cu o asistență financiară acordată uh, statelor baltice sau din Europa Centrală și de Est. Mai e și un al doilea comentariu care este foarte relevant. Mai ales pentru Ucraina este relevant acest aspect. Vedem cum efectul a fost profund asupra uh, politicii multifacetate după agresiunea Rusiei, după anexarea Crimeei, vedem că nu mai există o opțiune cu Rusia, nu mai există o echilibrare posibilă acolo și, prin urmare, influența vestului a crescut pe măsură ce Ucraina și Kievul n-au mai avut încotro să se uite. Și deci acordul este o prioritate declarată. Și dacă ne uităm la Um, progresele promise, acestea vor avea loc în ciuda tuturor uh, obstacolelor. Deci există sprijin uh, pro-UE în Ucraina și Georgia. Moldova este, de fapt, singura poveste complicată unde vectorul uh, politic extern rusesc continuă să afecteze clasa conducătoare, mai ales opinia publică, politică. Se întâmplă însă în special din cauza guvernanței slabe și din cauza uh, influențelor care există. Și Moldova este și un bun studiu de caz. Ne-am cam pripit să spunem că este o poveste de succes din parteneriatul estic. Este în cel puțin un studiu de caz interesant care ne amintește că asociațiile cu Uniunea Europeană vor fi măsurate de progresul economic și social din statul respectiv, nu neapărat de câte legi vor trece și um, de câte lucruri vor fi declarate la standarde UE. Sunt doi factori care au uh, lucrat cumva împotriva standardelor europene, în special uh, sărăcia în mediul rural și atitudinea aceea de societate patriarhală, de care au profitat oligarhii. Vreau să vă spun că asistența și ajutorul UE ar trebui să se axeze în special pe zonele rurale, uh, într-o manieră mult mai structurată, să ne axăm și pe depolitizare, descentralizare și să consolidăm aparatul de stat prin administrația publică. Știți că diferența dintre zonele rurale și urbane când discutăm despre politica externă sau progresul socioeconomic n-ar mai trebui să fie atât de mare. În ceea ce privește acordul de asociere, E încă devreme să evaluăm uh, afectele parteneriatului comprehensiv. Vedem că în 2012 în Ucraina a existat un progres remarcabil, dar trebuie să fim în continuare onești. Se, lucrurile s-au îmbunătățit din cauza faptului că s-au rupt relațiile cu Rusia. UE și-a consolidat uh, poziția de principal partener comercial al UE, exporturile către UE crescând uh, la 60% din, 63% din totalul exportului din țara respectivă. Și Georgia, nici Georgia nu și-a spărit exportul substanțial, dar împreună cu asistența UE a stimulat producția agrară. Și să nu uităm, acela, acel domeniu, este cel mai important pentru economie. În fiecare țară, lipsa de informație despre acordul de asociere cu UE și acordul de parteneriat comprehensiv, plus lipsa de sprijin pentru IMM-uri, rămân principalele obstacole. Punctul 4 din comentariile mele, asistența UE a fost foarte importantă. Ne uităm puțin uh, la felul în care s-a oferit asistență și ne dăm seama că am reușit să obținem macrostabilitate financiară, mai ales în Ucraina, și asta într-o, într-un moment foarte important. Totodată, e o diferență. Iar instituțiile UE trebuie să se axeze mai tare pe aceasta. E diferența dintre costul uh, conformității cu DCFTA. A fost uh, calculat în avans fost câteva costuri neglijate și a apărut uh, un dezechilibru între așteptări și costuri-beneficii discutând despre asistența Uniunii Europene și acordul de liber schimb uh, comprehensiv și aprofundat. Impactul acestor <clears throat> asocieri vor fi măsurate de deci toate aceste lucruri, mă scuzați, vor fi uh, confirmate de uh, compensările oferite um, de deschiderea în fața comerțului. Deja uh, am oferit așa ceva în statele membre prin fondurile de coeziune. Sigur, acest domeniu nu este deschis acestor state, dar cert este că există asistență macrofinanciară. Aceasta este legată de FMI. Uniunea Europeană prioritizează uh, stabilizarea microeconomică. Ea însă s-a petrecut. Se petrece însă și privatizarea, se, uh, și, se petrece însă, mă scuza, și uh, austeritatea, dar nu se petrece privatizarea. Asta din cauza faptului că instituțiile sunt politizate, există corupție, iar acest lucru um, nu este o chestiune care poate fi rezolvată prin uh, acordul pentru zona de liber schimb aprofundată și con- constructivă comprehensivă. Au existat însă progrese tehnice și legislative la nivel de implementare, mai ales în Georgia. De fapt, în toate cele trei țări, țări dar cu precădere în Georgia. Problema este cu lipsa de voință politică de a depolitiza instituțiile. Există parchetul general și există curțile judiciare. În toate cele trei țări, politicul este foarte activ în aceste domenii. Și nu s-a schimbat nimic. Recent, în Ucraina, a existat o reformă judiciară, iar Curtea Supremă a fost cumva reformată, va dura însă ceva timp. Este important ca Uniunea Europeană să se axeze pe aceste instituții de acum încolo. Foarte important de subliniat câțiva factori aș zice că polarizarea politică este extrem de mare în toate aceste țări. Nu există dialog politic, de exemplu, între opoziție și guverne. Și Uniunea Europeană ar fi trebuit să contribuie la remediere. Câteodată Uniunea Europeană chiar contribuie la o înțelegere de tip uh, uh, partizan, mai ales în țări precum Moldova. În continuare, scena politică este făcută privită prin uh, dihotomia pro-Rusia sau pro-UE. Nici măcar uh, președintele pro-Rusia nu va renunța la acordul de asociere, după cum nu se va uh, nu, nu are nici capacitatea politică de a face asta. Închei prin a spune că realizările UE sunt importante până acum, pline de succes, dar fragile, foarte fragile. Sunt multe inform- instituții informale puternice care joacă un rol important în aceste țări cu potențialul de a tergiversa reformele. Există corupție, polarizare politică, rolul Rusiei și felul în care se folosește lumea în regiune um, e problematic și face parte din rezistența la reforme. Există și o lipsă de consecvență când uh, discutăm despre propriile condiționalități UE și acest lucru subminează eficacitatea spațiilor, uh, spațiului, uh, marge de manevră UE acolo. Mai e și o problemă cu oligar- oligarhii din UE și Moldova, ei în continuare subminând cele mai bune intenții politice ale Bruxellesului. Uniunea Europeană trebuie să uh, Um, nu fie păcălită doar de ștampila pro-UE în anumite uh, guverne, pentru că mereu există polarizare din cauza pozițiilor de tip oligar. În 2012 am văzut o tra tranziție politică pașnică. Uh, e important să se normalizeze relațiile și dacă vrem să căutăm o poveste de succes, trebuie să privim uh, în continuare înspre Georgia, fiindcă acolo lucrurile au mers cel mai bine. Acordul de asociere și asistența UE par a fi un factor uh, cheie pentru reformă. De exemplu, în Ucraina există acea, echilibrist, există acea echilibristică între UE și Rusia. Acum nu mai există. Uniunea Europeană nu doar are șansa de a schimba în bine aceste țări, are și răspunderea de a face asta și chiar bat monedă pe răspundere, fiindcă discutând despre asistența UE, mare parte din asistență pentru Ucraina e, de fapt, un împrumut. Nu este un sprijin direct de care are nevoie disperată țara, mai ales la capitolul reindustrializare și alte domenii politice. S-a început un dialog între Ucraina și UE, dar lipsesc banii pentru modernizarea acelor spații industriale. Și nu în ultimul rând, ultimul comentariu, este important să știm că dezvoltările politice locale vor juca un rol mai important în reformă decât presiunea și condiționalitățile UE. Și tocmai de aceea zic că, din punct de vedere geopolitic, uh, nu mai e o bătălie așa de mare, ar trebui să avem mult mai mult în vedere spațiul regional. Povestea cu Georgia ne arată că reformele au nevoie de consolidare politică. Și dacă nu există instituții depolitizate, aceste consolidări riscă să fie autoritare. Deci, Uniunea Europeană a trebuit să susțină consolidarea politică în acest proces, ca fiind un pas necesar, pentru că alternativa este uh, crearea unui spațiu politic fragil și autoritar în același timp. Trebuie să fie consolidate instituțiile cu mecanismul de verificări și control. În aceste țări e vorba, de fapt, despre instituții și mult mai puțin despre politicieni. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Iarabic. Mulțumim, domnule Iarabic, pentru intervenție. Acum, doamna Lieva are cuvântul despre Azerbaijan. Vă rog. Um, Vă mulțumesc și vreau să încep uh, cu declarația că Azerbaijanul probabil e una din țările cele mai importante pentru Uniunea Europeană din regiunea de care ne ocupăm, nu doar datorită dimensiunilor sale și faptului că se învecinează cu trei puteri regionale mari, Rusia, Iran și Turcia, dar și datorită resurselor sale energetice și faptului că a semnat recent uh, câteva tratate, unul dintre ele fiind cel pentru Coridorul de Sud și celălalt privitor la participarea de, la furnizarea de gaz, dar și un nou uh, tratat sau acord de privitor la furnizarea de petrol. This importance uh, Iată, tot acestea relievează importanța sa de partener pentru Uniunea Europeană și relația dintre Uniunea Europeană și Azerbaijan în aceste domenii este una de succes, se poate spune, legătură cu securitatea aprovizionării cu energie și în uh, anumite domenii economice, comerț, investiții, de asemenea, însă, cu toate acestea, relațiile UE-Azerbaijan domeniul reformelor și mai ales al drepturilor omului și libertăților, au luat-o pe o direcție contrară, din câteva cauze. În primul rând, că Azerbaijanul în aceste privințe se distanțează de Uniunea Europeană, deși în 2006 a existat o clauză privitoare la aspirațiile europene care a fost inclusă în acord, la fel cum a fost uh, inclusă și pentru republicile vecinate. Până în 2013 deja aveam declarații oficiale precum că Azerbaijanul uh, nu este deloc interesat de integrarea sa europeană, ci mai degrabă uh, într-o cooperare de la egal la egal cu Uniunea Europeană. Deci, altă cauză ar fi probabil că Azerbaijanul nu a văzut deloc uh, vreo reciprocitate uh, din partea europeană. Mai ales anii 90 în Azerbaijan au avut loc multe evenimente dramatice, mm, care, uh, da, uh, Azerbaijanul și-a dorit distanțarea de Rusia, mai ales în domeniul energetic. Și acestea sunt politici riscante, desigur. Dar Azerbaijanul nu s-a simțit sprijinit de Uniunea Europeană în rezolvarea propriilor probleme de securitate. Mai e și problema, sigur, Nagorno-Karabakh. Azerbaijanul a avut impresia că Uniunea Europeană nu apără principiul recunoașterii internaționale a frontierelor și față de Azerbaijan. Deci, Asta e unul din uh, motivele uh, din care Azerbaijanul s-a distanțat cumva de valorile europene. De asemenea, exista percepția că Uniunea Europeană e un factor slab, ceea ce a determinat ca Azerbaijanul să încheie anumite contracte de vânzare de arme, vânzare cumpărare de arme, mai ales după războiul uh, cu Georgia, deci a încheiat asemenea contracte cu Rusia. Așadar, iată această deviere care s-a produs de la o politică de strictă independență față de Rusia spre o reechilibrare în uh, relațiile cu uh, acest mare vecin. De asemenea, trebuie subliniat factorul legat de producția de petrol Asta spune și literatura de specialitate, că o producție masivă de petrol creează, uh, nu creează deloc stimulente pentru integrare. Uh, liderul unui stat are suficiente resurse la dispoziție și atunci nu își dorește integrarea și uh, acest lider poate manevra în relațiile între mai multe țări și în același timp să, țină, să mențină distanța față de toți actorii care îi pot afecta politicile. În al treilea rând, există uh, o problemă în relațiile dintre UE și Azerbaijan, și anume modul în care au fost gândite politicile față de această țară, pentru că nu uh, s-a reușit îndepărtarea obstacolul la adresa reformelor, adică dezechilibre, dezechilibre între stat și societate, cauzate de factori economic și producția de petrol, nu s-au făcut investiții așa cum ar fi trebuit să se facă în dezvoltarea societății civile, pentru că la început se miza pe dezvoltarea societății civile mai mult decât în țările vecinate. Însă, negocierile începute în februarie anul curent, în condiții neobișnuite, Iată, e un caz chiar unic. Țara parteneră a UE, iată, vine cu propriul său proiect de acord. Pe de-o parte, e un semn foarte pozitiv care ne indică interesul Azerbaijanului în aceste relații cu Uniunea Europeană și cumva o invitație la adresa UE să aibă relații pe picior de egalitate cu Azerbaijanul, dar pe de altă parte la începutul negocierilor s-a văzut deja faptul că există diferențe de puncte de vedere în ce privește politica, securitatea, în ce privește problema Carabahului, dar și în ce privește reformele politice. De asemenea, s-a putut vedea că pe de parte, Uniunea Europeană e mai pragmatică pentru că intră în aceste negocieri, însă atunci uh, există riscul de a nu avea relații bazate pe valori și atunci Uniunea Europeană nu ar trebui să permite ca acest nou format al relațiilor sale cu Azerbaijanul să poată fi manipulat de guvern ca guvernul practic să restrângă din ce în ce mai mult instituțiile europene și societatea civilă în Azerbaijan. Uh, Iar începutul negocierilor dintre UE și Azerbaijan nu a avut un efect pozitiv asupra persecuției apărătorilor drepturilor omului, asupra reducerii libertăților. Am putea intra în detaliu, dar le găs- găsiți aceste detalii în rapoarte. Deși au existat uh, cazuri de amnistiere, de eliberare a câtorva mm, persoane din închisoare, dar majoritatea încă se află acolo. În chestiuni ce țin de politică și securitate, Azerbaijanul e de asemenea o țară importantă, tocmai pentru că are potențialul să influențeze politicile din zonă. Și dacă nu se investește suficient în dezvoltarea unei societăți democratice, putem vedea care sunt efectele negative. De exemplu, faptul că a fost răpit un jurnalist azer în Georgia. Iată, influențe negative asupra celor din vecinătate, care au societăți mai democratice decât Azerbaijanul. Sunt și anchete, totuși, în desfășurare, dar fără prea mare succes până acum în legătură cu acest caz. Știu că societatea civilă din Georgia face presiuni ca povestea asta uh, a jurnalistului Azer închis acum în Azerbaijan să fie anchetată cum se cuvine. În vine, trecând la alt domeniu, uh, comerț și investiții. Azerbaijanul a fost foarte afectat de scăderea dramatică din 2008 și până acum, de deci scăderea dramatică a prețurilor la uh, petrol și poate că asta este și cauza apropierii Azerbaijanului de Uniunea Europeană, pentru că probabil că va avea nevoie de investiții de acolo și există și nevoia de a se face reforme în țară. Însă, rolul Uniunii Europene ar putea fi cel de a duce la multă transparență la, la lupta împotriva corupției, pentru că în ce privește lupta anticorupție s-au înregistrat câteva succese. Problema e că nu s-au atacat cazurile mari de corupție. Încă sunt uh, mari fluxuri de capital care nu sunt controlate de autoritățile civile din Azerbaijan. Știm că Azerbaijanul a fost suspendat din anumite parteneriate din uh, cauza de corupție și lupta anticorupție trebuie promovată de către Uniunea Europeană. Probabil că mobilitatea, educația, contacte personale sunt povești de succes. Știm că a existat acordul de facilitare a acordării vizelor și readmitere. Există și programe legate de domeniul educației, sunt burse, sunt programe care s-au bucurat de un mare succes. Se pare că trebuie să închei, dar vreau să mă refer la recomandări și aici aș atrage atenția că există anumite linii roșii și anume că Uniunea Europeană trebuie să ceară eliberarea deținuților politici și îmbunătățirea condițiilor politice în țară, libertatea presei, să spună clar că sunt condiții uh, pentru a se dezvolta un parteneriat de la egal la egal cu Azerbaijanul. Deci Uniunea Europeană trebuie să spună exact ce înțelege ea prin relații de la egal la egal, că nu putem avea relații de la egal la egal cu o țară care nu respectă demnitatea umană. Trebuie să ceară Uniunea Europeană eliminarea tuturor legilor care restrâng activitatea ONG-urilor, trebuie ca aceste legi restrictive să fie eliminate, să ceară amnistie pentru toți reprezentanții ONG-urilor și Uniunea Europeană trebuie să definească și repere, calendar și consecințe pentru Azerbaijan dacă nu respectă aceste condiții și clauze ale acordului. Și Uniunea Europeană trebuie să aibă și dreptul să aplice sancțiuni Uniunea Europeană ar trebui să pună în aplicare recomandările Comisiei de la Veneția și OSCE în ce privește legislația în domeniul electoral, punerea în aplicare a legii electorale, să accelereze dialogul cu Azerbaijan în ce privește uh, eliberarea regimului de vize, liberalizarea regimului de vize, apoi și OMC-ul poate fi uh, o pârghie și Azerbaijanul trebuie să, își, să fie readmis în acordurile de la, din care a fost suspendat. Apoi, cooperarea sectorială, dacă nu este condiționată, nu va duce decât la uh, consolidarea poziției puterii actuale. Deci Uniunea Europeană trebuie să includă mecanisme pentru transparență și cred că mi-am depășit cu mult timpul și mă voi opri aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Dr. Livia. Perhaps you can... Mulțumim, doam- mulțumim, doamne doctor. Mm, poate puteți reveni la aceste subiecte, la runda de întrebări și răspunsuri. Și acum al uh, treilea invitat, domnul Costanian, în ce privește acordul UE-Armenia. Vă rog. Uh, member... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați. Recentul acord de parteneriat cuprinzător SEPA între Armenia și Uniunea Europeană oferă părților uh, un nou impuls uh, după anteriorul acord de asociere. SEPA ține seamă de interesele specifice ale Armeniei pentru legături mai strânse cu Uniunea Europeană și ehm, de în același timp ilustrează disponibilitatea Uniunii Europene de a susține statele din cadrul parteneriatului estic, ținând seama și pe eh, elementele specifice, așa cum a fost configurată politica parteneriatului estic. Uniunea Europeană ehm, nu eh, dorește să se angajeze într-o situație conflictuală cu uh, Rusia. În această scurtă prezentare mă voi referi la elementele esențiale ale SEPA și voi încheia cu unele recomandări Formula acestui acord este destul de simplă, un acord de asociere, dar nu există și angajamente eh, din partea Armeniei eh, ca în cadrul eh, acordului anterior. Este vorba despre un dialog în domeniul politicii de securitate, de justiție, de cooperare și comerț. Mă voi referi la câteva din aceste elemente. Este un capitol de asociere foarte bine configurat în ce privește dialogul politic. Din acest punct de vedere s-a preluat uh, practic în totalitate ceea ce prevedea acordul de asociere, vorba de uh, garantarea drepturilor fundamentale, garantarea unor alegeri libere, pentru că ar Armenia trebuie să treacă la o tranziție de la un sistem prezidențial la un sistem parlamentar eh, sau de guvernanță parlamentară. De asemenea, există posibilitatea pentru participarea Armeniei la uh, misiunile Uniunii Europene de garantare a păcii și securității. Probleme cum sunt corupția, justiția, migrația, de asemenea, au fost preluate aproape mot a mod din acordul de asociere. În ce privește cooperarea sectorială, este important să spunem că negociatorii au menținut uh, uh aproape tot ceea ce figura în acordul de asociere în ce privește achiul Uh, politici sociale, schimbare uh, climatică, domeniul transporturilor, tot ceea ce ținea de achiul comunitar care deja uh, fusese asumat de către Armenia figurează. Există de asemenea capitole privind cooperarea regională și societatea civilă. Un capitol care, um, într-un fel, nu ă, mai este formulat atât de cuprinzător este cel energetic. După aceea, în ce privește ă, parteneriatul ă, și asocierea Armeniei la Uniunea Europeană, au fost eliminate unele obligații. Aici acordul poate a fost uh, slăbit, dar este compensat de uh, ceea ce figurează acum în domeniul GSP+. Au fost unele elemente care țin de competențele regionale ale relațiilor Uniunii Europene cu această zonă. Este vorba de asemenea de probleme legate de competiție, de ajutoare de stat, de subvenții uh, care uh, figurează. Oricum, din acest punct de vedere, Armenia uh, va avea o formulă nouă de reglementare. În domeniul serviciilor, care figurează de asemenea într-o manieră mai cuprinzătoare noul acord, achizițiile publice, prevederile sunt mai cuprinzătoare după 2013, Armenia, um, alături de Azerbaijan și Belarus, a figurat din grupul statelor din această regiune care făceau parte din parteneriatul estic. Dar um, aici um, există acum o mai mare stabilitate, iar în negocierea SEPA uh, au fost introduse prevederi care acum necesită să fie implementate. Parlamentul European va trebui să insiste asupra uh, necesității uh, unui dialog politic mai strâns, de asemenea, trebuie să existe agenții de implementare uh, a statului de drept, trebuie elaborat un uh, plan de acțiune a relațiilor cu Armenia și uh, au fost acorduri de readmisie care au fost încheiate cu Armenia. Nu există în clipa de față obstacole pentru a avansa în planul de acțiune pentru liberalizarea vizelor pentru armeni. Uniunea Europeană va trebui să urmărească implementarea prevederilor SEPA și să sporească sprijinul pentru societatea civilă, pentru dezvoltarea sectorului privat, eh, pentru eh, îmbunătățirea activității administrației publice. Mă voi opri aici pentru a avea mai mult timp pentru discuții. Mulțumesc, domnule doctor Costanian. I-am ascultat pe cei trei invitați. Pot să dau cuvântul acum colegilor care doresc să adreseze experților întrebări, dar cei care doresc să se refere la conținutul proiectului de raport vor trebui să aștepte până trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Acum, deci, dacă aveți întrebări pe care doriți să le adresați invitațiilor. Primul pe lista mea este domnul Scholz. Thank you, sir. Te rog, Helmut. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc vorbitorilor pentru prezentări. Prima întrebare. Spuneați că există achievements you mentioned How do you explain that? Întrebare domnului Iarobic în legătură cu uh, oligarhii din această țară. Iar în ce uh, privește uh, vizele în Moldova, Ucraina, Georgia, există o situație în care structurile oligarhice până la urmă marchează economia. O întrebare adresată doamnei Alieva și domnului Colanian. Nu ați menționat conflictul din Nagorno-Karabakh. Ce uh, rol ar putea să joace Uniunea Europeană pentru depășirea acestui conflict, pentru a găsi uh, soluții uh, pentru că eu am avut ocazia să vizitez ambele țări în cadrul unor delegații AFET și am constatat că acest conflict din Nagorno-Karabakh încă preocupă foarte mult uh, societățile de acolo. Deci, oare prin acordul de asociere, printr-o uh, uh, cooperare politică și economică, am putea să contribuim la crearea unei situații interne pentru a exista disponibilitatea de încetare a acestui conflict? Mulțumesc. Mulțumesc, Helmut Scholz, foarte bune întrebări și mă bucur că până acum nu s-a spus nimic despre Nagorno-Karabakh, dar iată că acum a fost menționat. Între timp, alți colegi s-au înscris pe listă și vă propun să le dăm cuvântul tuturor și după aceea să vă oferim ocazia de a răspunde. Doamna Ștetina. Domnul Ștetina. Mulțumesc, domnule președinte. Da, vă rog să vă puneți căștile. Întrebarea mea este către domnul Costanian. Domnule Costanian, mă puteți auzi? Moje otázka... Never mind, I will... Se aude? <laughs> tak ještě jednou. Otázka na pana Costaniana. Bine, mai încerc o dată. Deci, domnule Costanian, sper că mă puteți auzi bine acum. Iată întrebarea mea. Dumneavoastră ați mențin, menționat, mă scuzați, liberalizarea vizelor pentru Armenia, dar ce comparație putem face cu Ucraina și cu Georgia, unde a fost un mare succes? Deci, întrebarea mea este ce termene aveți în vedere, calendaristic vorbind? Pe când ar putea Armenia să aibă liberalizarea vizelor? Knut Fleckenstein de la SND. Mulțumim pentru aceste prezentări. Am o singură întrebare în ceea ce privește prima prezentare. Ați menționat oligarhii și ați spus pe bună dreptate că în Moldova trebuie să vedem exact ce se întâmplă pentru că unul devine în ce în ce mai puternic, celălalt e închisoare. Apoi ați mai spus că în ceea ce privește Georgia, dacă bine am înțeles eu, lucrurile sunt cumva mai soft pentru că sunt atât de mulți. Dar n-ați spus apoi nimic despre Ucraina. S-a rezolvat acolo problema? Mulțumim, Knut Fleckenstein. Urmează doamna Lalonde de la ALDE. Oui, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la relațiile cu Azerbaijanul. S-a vorbit despre societatea civilă. Sunt de acord cu spusele doamnei Alieva Însă, în ce privește societatea civilă, aș dori să subliniez ceva foarte important, și anume drepturile femeilor. De mai multe ori m-am putut deplasa în Azerbaijan și trebuie să spun că, în ce privește apărarea drepturilor femeilor, Azerbaijanul are o politică foarte onorabilă, ba chiar extraordinară. a fost la frontiera între Iran și Azerbaijan. În școlile de acolo există o politică pusă la punct pentru a se lupta împotriva Uh, căsătoriilor minorilor și e ceva excepțional. Deci, uh, cunosc foarte bine Azerbaijanul, am fost mai ales în regiunea Karabahului, la, am văzut politica lor față de persoanele strămutate și refugiați și sigur putem prezenta situația în culori foarte sumbre, dar cred că e important și să ne referim la ce s-a făcut bine acolo. Uh, am uh, făcut misiuni privitoare la drepturile femeilor în multe țări și totuși în Azerbaijan avem o țară cu populație 80% musulmană, dar care totuși are politici foarte bune în ce privește drepturile femeilor. Toate provinciile, uh, dacă nu au guvernatori uh, femei, atunci viceguvernatori oricum sunt femei. Deci aplică recomandările CEDO, uh, E important de spus asta. Aplică rezoluția ONU privitoare la protecția femeilor împotriva violenței în familie. Sunt centre pentru a, a, ajutorarea femeilor. Deci, oricum, trebuie ca Uniunea Europeană să fie mai atentă la aspectul acesta și trebuie subliniat că lucrurile merg bine din acest punct de vedere în Azerbaijan. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Șoltes. Hvala Mulțumesc, domnule președinte. Acest acord de asociere și de liber schimb cu siguranță nu poate să nu aibă în vedere respectul valorilor fundamentale ale UE și respectul față de drepturile fundamentale ale omului, cu principiul non-discriminării cu tot. Doresc să mă refer puțin la Moldova, fiindcă nu avem vești îmbucurătoare de acolo, pe multe din aceste capitole, inclusiv în ceea ce privește achizițiile publice. Sunt mari afaceri dubioase în ceea ce privește Uh, schimbul uh, euro la bancă, uh, iarăși cu semne întrebare și libertatea presei, există un control asupra presei și potrivit ONG-urilor există represiuni care iau amploare. Iar metodele sunt neortodoxe. Cum influențează asta implementarea SEPA? mai ales în ceea ce privește finanțarea Moldovei de către Uniunea Europeană. Când vorbim despre cât de bine funcționează aceste acorduri, nu trebuie să ne concentrăm doar asupra efectelor economice, ci și asupra uh, valorilor sociale și asupra respectării drepturilor omului. Mulțumim, domnul Pițula și apoi domnul Hautala. Am închis lista vorbitorilor, după care ne întoarcem la invitați pentru răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru aceste prezentări. Reflectez la ceea ce ați spus dumneavoastră, țin cont uh, și, la ceea ce ne, și de ceea ce ne-a spus președintele Juncker la starea Uniunii, ultima dată, sau ce n-a spus. Îl citez. Vreau să consolidăm agenda comercială UE. Partenerii globali se aliniază uh, pentru a încheia acorduri cu noi și Uniunea Europeană trebuie mereu să își apere interesul strategic. Am încheiat citatul. El a menționat Mediterana de Est, Africa, Balcanii de Vest, Canada, Australia, Noua Zeelandă, dar nici măcar odată n-a menționat aceste trei țări despre care vorbim azi în lumina relațiilor comerciale. Deci, întrebarea mea către dumneavoastră, cum comentați asta și credeți că este adevărat că parteneriatul estic și relațiile cu toate aceste țări e cumva în afara interesului Uniunii Europene sau cel puțin în afara planurilor Comisiei? Vă mulțumesc! Hola, Nino, and now we come to Doamna Hautala, mulțumesc, domnule președinte. Mă tem că și eu trebuie să menționez Nagorno-Karabakh, fiindcă este o problemă atât de dureroasă în acest întreg domeniu și în relațiile parteneriatului estic, desigur, mai ales în Armenia cu Azerbaijanul și relațiile cu UE. Doresc să știu ce ar putea face Uniunea Europeană. E o întrebare către dumneavoastră, domnule Constantian. Poate aveți nevoie de căști sau să mă ascultați pur și simplu nu cred că am exclus această discuție din dezbatere. Vreau să știu ce pârghi ar mai putea avea Uniunea Europeană în rezoluția pașnică a acestui conflict, pentru că situația e cum e și Uniunea Europeană vrea să semneze SEPA cu Armenia, negociază la capacitate maximă noul acord de parteneriat cu Azerbaijanul. Uniunea Europeană nu are o pârghie, un efect de pârghie mai mare. E necesar să uh, facem trimiteri doar la grupul de la Minsk în acest uh, caz. O doua întrebare pe același subiect. Credeți că este o lipsă de consecvență și un standard uh, dublu, măsură um, diferențiată în ceea ce privește suveranitatea și integritatea, teritorială în ceea ce privește Ucraina, Georgia și Moldova? Dar nu menționăm în ceea ce privește Azerbaijanul, Armenia și Nagorno-Karabakh. Dragi colegi, Cinci minute pentru vorbitorii noștri ca să ofere cât mai multe răspunsuri, dar să vedem cine să înceapă. Eu știți, am crescut mm, respectând principiul ladies first, dar nici nu vreau să prejudiciez uh, Armenia în fața Azerbaijanului. Să începem deci cu dumneavoastră 5 minute. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Să încep cu oligarhii. N-am menționat oligarhii, nu fiindcă ei uh, ar dispărea de la sine sau fiindcă n-ar juca un rol important cu precădere în Ucraina, dar, în general, avem și tendința de a exagera rolul oligarhilor. În Moldova, Mai degrabă aș fi spus că sunt grupuri financiare bine organizate, politice, foarte bine organizate în fața statului slab. După colapsul Uniunii Sovietice, fără a face incursiune prea mare în uh, istorie, această structură a apărut ca fiind cea mai plină de influență. Dar când e o concurență, ca în Ucraina, între oligarhi, și cum a fost înainte în Moldova, asta face să se ajungă la acel sistem de verificări și um, controle pe care ar trebui, controle pe care ar trebui să le facă statul. În ceea ce pește marea extindere, s-a întâmplat uh, în 2004, 13 ani. În termeni istorici, mm, un succes uh, impresionant. Nimeni n-a putut la vremea respectivă să pună Ucraina uh, pe hartă. Deci, noi am moștenit problema oligarhilor și chiar aș spune că acum, cu acordul de asociere, reușim să consolidăm statul, să-l depolitizăm. Sunt reforme structurale care vor avansa. Sunt vești bune, după cum rezultă din raportul nostru, iar oligarhii, treptat, vor dispărea. Problema lor va dispărea. În Ucraina, economia și dinamica politică au, uh, s-au transformat. Se uita la cel mai bogat oligarh, Rahmetov. Rahmetov, cu o avere impresionantă. Și chiar și așa a pierdut mulți bani din cauza conflictului și până la urmă vedem că s-a ajuns la cât de cât un echilibru. Și eu cred că Uniunea Europeană trebuie să se axeze mult mai mult pe conflictul de interese, pentru că și oligarhii și grupurile financiare reprezintă uh, anumite interese, dar Uniunea Europeană nu este lipsită de marjă de manevră. În Georgia lucrurile sunt uh, diferite, pentru că oligarhul, mărețul oligarh georgian a intrat în politică foarte târziu. în urmă cu 10 ani, am, i-am văzut casa și le-am întrebat pe taximetriști cine e ăsta, de unde are casa asta. La un moment dat, cu siguranță va uh, intra în politică, fiindcă și-a construit așa, din nimic, casa respectivă. Și el a apărut în politică în momentul în care era nevoie ca în Georgia să existe o tranziție politică pașnică. Ivanișvili. Și iată care este deci situația. Iată cum se poate organiza statul. Grupurile acestea de oligarhi uh, uh, pot să se transforme cum a fost în Georgia cazul sau pot să uh, captureze statul, cum e de fapt în Ucraina și ar trebui ca Uniunea Europeană să se axeze mult mai mult pe această problematică. Dacă va fi um, o îmbunătățire aici, atunci încrederea publicului în instituțiile politice va lua amploare. Mai e și rolul presei, după cum s-a spus. Nu am menționat eu foarte mult asta, dar studiul se axează pe acest element destul de tare. În ceea ce privește asumarea răspunderii în presă, E greu de spus ce se va întâmpla cu asta. E un subiect destul de dificil. Situația din Ucraina, la nivel de cine e reprezentat, uh, ce oligari sunt reprezentați, este destul de echilibrată, nu ca în Regatul Unit, îmi pare rău de comparație. Diferă însă alfabetismul media, foarte diferențiat în toate statele și uh, diferă ce se întâmplă cu mass media uh, deținută de stat, deținute de stat. Și aș uh, recomanda să uh, vă axați puțin pe aceste elemente pentru că ele sunt cuprinse în studiu. Și apoi cu privire citatul din Juncker, nu pot să comentez, nu știu de ce a lipsit parteneriatul estic. Eu unul cred că Uniunea Europeană e într-o situație în care se uită la conflict, se uită la parteneriatul estic prin prisma ce s-a întâmplat în ultimii doi ani. Foarte dramatic. Dar dacă ne uităm puțin în istoria ultimilor 30 de ani, imaginea e alta. Cred că parteneriatul estic ar trebui să fie menționat, iar Uniunea Europeană chiar trebuie să privească lucrurile în profunzimea lor. În urmă cu 13 ani uh, nu puteam uh, vorbi despre o cale europeană a acestor state, așa că Uniunea Europeană ar trebui puțin să își asume răspunderea pentru acea regiune mult mai mult. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Iarabic. Doamnă Lieva. I was asked, uh, basically to... Uh, da, mulțumesc. Practic, în întrebările pentru mine v-ați referit la două chestiuni. În primul rând, drepturile femeilor. Eu aș spune că mm, ce se întâmplă acum reprezintă decât uh, un indicator minor față de potențialul enorm al drepturilor femeilor și capacitatea lor de juca rolul de lider. Dacă ai putea face o comparație cu ce se întâmplă cu situația femeilor de, din Azerbaijan când se produce o liberalizare, când s-a produs liberalizarea chiar după independență, când s-a creat uh, frontul popular, uh, și acolo s-a făcut uh, uh, munca, greul a fost de femei atunci când s-a umplut vidul de putere. Femeile au făcut uh, ce era mai greu în ce privește guvernarea țării. Bunica mea a fost una din primele absolvente ale școlii laice pentru fete musulmane, care a fost uh, inițiativa unuia din uh, miliardarii petrolului din, de la începutul secolului 20. Și, în fine, toată partea femeiască a acelei familii erau lideri, erau feministe, erau foarte active și și-au adus o contribuție enormă la dezvoltarea societății noastre. Așadar, e doar o mică parte a rolului jucat de femei în societatea Azerbaijanului, că tradiția liberalizării e dinainte de Uniunea Sovietică acolo. Bine, sigur, lucrurile au fost distorsionate în epoca sovietică și acum, din fericire, femeile se află sub presiune. Tradiția aceasta laică este sub presiune. Ce privește Carabahul, cred că s-au făcut anumite recomandări, avem și noi propriile puncte de vedere în legătură cu mm, posibilă contribuția UE. Eu cred că contribuția UE este insuficientă până acum și cred că e foarte important și asta mai ales în contextul global cu relațiile între statele occidentale și statele, statele uh, cu regimuri autoritare. Rusia este foarte implicată în acest conflict. Sigur, cu cât mai mult rămân rușii acolo, cu atât mai autoritar va deveni statul acesta și cele din vecinătate. Așadar, toate lucrurile astea sunt legate între ele. Cred că Uniunea Europeană nu trebuie să dea uitări că faptul că există uh, o valoare adăugată a ei și anume asta este uh, puterea legii, soft power. În ce privește incertitudinea uh, legislativă, juridică, am mai vorbit despre asta. Sigur, nu trebuie să existe discriminări în ce privește drepturile omului sau drepturile minorităților. Pentru că sensibilitățile sunt mari, cred că doamna deputată din Finlanda a spus, da, într-adevăr există în rândurile populației o, așa o percepție și anume că Uniunea Europeană sau orice fel de mediatori ai conflictului se au o abordare bazată pe criterii civilizaționale, nu ca în alte cazuri. Deci ar trebui să existe această impresie. Încă un aspect, cred eu, foarte pozitiv e că există o contratendință în regiune. Tocmai am terminat un studiu foarte interesant în Azerbaijan. Am încercat să vedem ce punct de vedere are partea activă a societății. Nu există nicio ură care să stea la baza vreunei poziții, nicio ură primordială. Există o tendință foarte interesantă Mm, contrar sondajelor care arată că oamenii au impresii negative, însă la nivel mai profund, iată, se poate vedea că apare deja o tânără generație care încearcă să modernizeze societatea, sau chiar să o aducă la postmodernism și să găsească soluții mai creative. Situația este a unui joc uh, de sumă zero. Pe de o parte există dreptul internațional, care e de partea Azerbaijanului, avem patru rezoluții ONU în acest sens, și pe de altă parte există status quo militar, influența politică a Armeniei în vest. Deci avem real politicul față de statul de drept și nu se poate ajunge la un compromis în asemenea condiții pentru că ambele poziții în fine, și au partizanii și argumentele lor, dar uh, vedem așadar că tânăra generație, cei care sunt conectați cu lumea globală, duc acest conflict la un nivel diferit, și anume doresc să înceapă un proces de integrare, doresc să țină cont de modurile cum se poate soluționa acest conflict, precedentele internaționale și Uniunea Europeană trebuie să intre în contact cu acești membri ai societății. Asta trebuie să facă Uniunea Europeană, să deschidă o dimensiune diferită. Asta spun eu. Thank you, Dr. Alieva, and now Mr. Costanian. Mulțumim și acum domnul Costanian. Mulțumesc. Încep uh, pentru un comentariu al, uh, față de ce a spus antevorbitoarea mea rezoluțiile ONU care sunt uh, favorabile Azerbaijanului. Mm, eu nu cred asta. Rezoluțiile încep prin a solicita încetarea focului. Asta nu a aplicat deloc Azerbaijanul, așadar uh, vedeți că rezoluțiile de ambele părți, din păcate, nu sunt respectate. Doamna Hautala ne-a părăsit, din păcate, Dumneavoastră s-a referit la standarde duble. Eu nu cred că asta e problema. UE are o abordare diferită de la conflict la conflict. Pe de-o parte se pune accentul pe integritatea teritorială, în alte cazuri se pune accentul pe autodeterminare, cum e în cazul Kosovo. Ar trebui făcut o diferențiere între conflicte, sigur nu doar în funcție de țări, sunt și uh, temeiuri istorice diferite, sunt contexte diferite, actori diferiți implicați. De exemplu, Rusia e implicată în multe conflicte, dar nu direct în Nagorno-Karabakh. Deci e important ca Uniunea Europeană să facă mai multe decât până acum, dar nu să înlocuiască grupul de la Minsk m-a surprins să aud că sunt membri ai Parlamentului European care uh, pun atâtea întrebări în legătură cu Nagorno-Karabakh, dar nu și în legătură cu Donbass, Crimea sau alte zone de conflict din vecinătate. Deci, uh, foarte rapid, uh, aș spune eu ce poate face Uniunea Europeană dincolo de eforturile de a ajuta sau de a susține grupul de la Minsk. Uniunea Europeană, sigur că poate condamna retorica beligerantă din partea oricărui uh, ar veni ea, sigur. De fiecare dată când nu se respectă o a focului, trebuie să se dea vina pe făptaș. Apoi se poate promova un instrument sau un mecanism pentru a afla ce se întâmplă la fața locului. Se poate solicita ca reprezentantul special în zona de conflict să uh, își pună în aplicare pe deplin propriul mandat și Uniunea Europeană poate lua legătura cu oamenii de la fața locului, cu cei din Nagorno-Karabakh, dar în primul și în primul rând democrația trebuie să fie prioritate pentru Uniunea Europeană, pentru că părțile democratice la conflict ar găsi mai ușor o soluție în acest fel decât țările uh, de tip autoritar. În legătură cu liberalizarea regimului vizelor, e dificil de spus cât ar dura acest proces. Că, uh, în cazul Moldovei sau în cazul Ucrainei, vedem că uh, aici calendarele diferă, dar important e să se înceapă acest proces. e un proces care depinde, sigur, de rezultatele obținute în fiecare țară. Deci dacă Armenia acționează rapid în ce privește etapa legislativă sau a, a pune în aplicare, se poate, sigur, mișca mai repede, apoi sunt uh, progres, uh, rapoarte de progres, apoi, după ce partea tehnică e gata, mai trebuie luată decizie la nivel politic. Important e să începem cu primul pas și apoi Vom vedea cât va dura. Asta depinde de părțile implicate și aici, sigur, sunt și chestiuni legate de corupție care își au barea lor importanță. Cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Mr. Lieva, gentlemen, thank you. Domnilor, vă mulțumesc, spune președintele, mulțumesc pentru declarație, pentru că ne-ați răspuns la întrebări și acum, sigur, vă invit să rămâneți în sală pentru că avem dezbaterea următoare. Și poate că vă interesează, ar fi bine să mai rămâneți uh, vreo 15 minute, pentru că mm, Hai, vă invit să trecem la uh, proiectul de raport uh, pregătit de doamna Andrichiene și domnul Fleckenstein după summitul din noiembrie 2017 cu recomandarea adresată Consiliului Comisiei și SEAE privind parteneriatul estic în perioada premergătoarea reuniune la nivel înalt din noiembrie 2017. Am avut o reuniune la Strasbourg în septembrie cu colegii de la uh, biroul adunării parlamentare Euronest. Acum este a doua ocazie de a avea o discuție. Dau cuvântul celor doi raportori, doamna Andrichene, dacă doriți să începeți. 5-7 minute, vă rog, și apoi domnul Fleckenstein și apoi dezbatere. Mulțumesc. Cine dorește să înceapă? Vă rog, Knut. Wir wechseln uns. Da. Ă, facem invers față de data trecută, pentru că anterior colega a început. Dar este un semn că am avut o foarte bună colaborare. Și chiar dacă în anumite detalii, ă, nu în mod automat, am avut aceeași părere, este posibil să găsești soluții de compromis. Chiar dacă unele elemente urmează să fie decise abia într-un moment ulterior. Să constatăm acum ce sunt până la urmă punctele de vedere comune. Mulțumesc coraportoarei, raportorilor din umbră, numeroșilor colegi care ne-au făcut propuneri de amendament esența acestui raport și nu doresc să intru în amănunte, pentru că l-ați citit cu siguranță cu toții. Elementul esențial a fost uh, compromisul 26 punctele X și Y pentru că uh, Georgia, Moldova, Ucraina au uh, avut o activitate de lobby uh, pentru a li se oferi o perspectivă de aderare. Trebuie să um, ne gândim uh, că obiectivele parteneriatului estic se bazează pe dialogul politic, pe integrarea economică, pe relații economice mai strânse în primul rând. În al doilea rând, bineînțeles că dacă ținem seama și de articolul 49 din tratatul de uh, fundamentare al Uniunii Europene, uh, toate statele pot să facă o cerere de aderare. În al treilea rând, este nevoie, în acest caz, de respectarea principiilor democrației, statului de drept, libertăților cetățenești și cred că trebuie să insistăm asupra acestor aspecte. Georgia, Moldova și Ucraina au uh, beneficiat deja de un acord de asociere și de un acord de liber schimb extins cu Uniunea Europeană. Înțeleg uh, că uh, își doresc să facă și noi progrese. Bineînțeles că toate progresele trebuie să fie susținute și de societatea civilă, nu doar de guvern și trebuie să atrag atenția asupra faptului că există și alte state care în clipa de față nu au dorit să încheie un acord de asociere cu noi. În clipa de față au uh, trecut la un proces de reforme. Sunt state importante pentru noi. În curând vom încheia un acord de parteneriat cu Armenia. În clipa de față avem negocieri cu Azerbaijanul în ce privește un nou acord de parteneriat. Grupul meu politic are unele așteptări pe care doresc să le menționez. Întâlnirea la nivel înalt din noiembrie va trece în revistă rezultatele ultimilor doi ani. Pentru grupul meu politic este important ca rezultatele obținute până acum în ce privește colaborarea între statele noastre să fie clare, evidente și pentru opinia publică. În același timp trebuie să menționăm sarcinile care trebuie încă îndeplinite și eh, să atragem atenția asupra faptului că unele lucruri convenite încă nu au fost transpuse în practică. Dar uh, ambele părți uh, nu uh, pot fi 100% mulțumite de ceea ce s-a realizat. Trebuie să continuăm să discutăm, să vedem ce uh, uh, înseamnă să trebuiască să te protejezi vis-a-vis -vis de Rusia, dar care sunt în același timp efectele asupra propriei țări. Dacă ne gândim la minoritățile din aceste țări, la sistemul școlar, dacă în Ucraina, de pildă, nu poți să studiezi în limba maternă, ă, făcând parte dintre minorități, decât în învățământul ă, până în primar, Uh, creează probleme și uh, uh, asta poate fi până la urmă un exemplu și pentru alte state. De, după aceea, cum tratezi ONG-urile? Pentru că democrația devine uneori un capitol dificil. Chiar dacă în, te referi în primul rând la grupuri uh, specifice. Dumneavoastră știți la ce mă refer. Tocmai de aceea această discuție trebuie să fie aprofundată în Ucraina, în Moldova și în Georgia, în toate cele trei state. Noi ne dorim parteneriatul estic. Obiectivul său este să promovăm pacea, securitatea, bunăstarea cu toate statele vecine ale Uniunii Europene. Deci, uh, nu uh, este obiectivul principal să semnăm din doi în doi ani parteneriate la întâlniri la nivel uh, înalt. Dar eu sper ca și partenerii noștri la întâlnirea la nivel înalt să poată să prezinte progrese convingătoare. Noi trebuie să creăm convingerea că vor exista perspective Trebuie să putem oferi exemple concrete, inclusiv uh, uh, cum ar fi spațiul Schengen sau alte uh, elemente. Dar uh, sigur că nu trebuie să trezim speranțe deșarte, pentru că ceea ce s-a convenit trebuie transpus în practică într-un prim pas pentru a putea continua după aceea cu un pas următor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Knut Fleckenstein! Doamna Andrichene, doriți să adăugați ceva, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Înainte de toate, doresc să mulțumesc colegului meu, Knut Fleckenstein, pentru foarte bună cooperare. Acest exercițiu de a avea doi raportori care provin din două grupuri politice diferite nu este o practică obișnuită în Parlamentul European, dar eu cred că noi am reușit să ajungem la o înțelegere. Doresc să mulțumesc și raportorilor din umbră. 232 de amendamente au fost înaintate și în clipa de față avem 32 amendamente de compromis și un amendament oral convenit între grupurile politice. Ce doresc să spun este că peste 90% din amendamentele înaintate au fost cuprinse în amendamentele de compromis. Nu cred că mâine eh, vom avea surprize când vom vota acest document. Dar există încă unele lucruri care trebuie să fie rezolvate în colaborare cu domnul Fleckenstein în situația în care anumite amendamente de compromis nu vor fi adoptate sau dacă vor fi uh, voturi pe amendamente separate. Dacă analizăm proiectul și amendamentele de compromis, vreau să spun că eu sunt mulțumită de acest proiect, de recomandările noastre și nu pentru că sunt coautoare. Apreciez acest document pentru că stabilește prioritățile noastre în politica noastră privind parteneriatul estic. După aceea, este un document care privește înainte, este echilibrat și este ambițios în mod special în ce privește cele trei uh, state partenere, Georgia, uh, Moldova și Ucraina. Și uh, diferențiem relațiile față de ele, pentru că este de asemenea un principiu important. Trebuie să implementăm, să respectăm principiile more for more și less for less. Deci, ne, ne dorim uh, să uh, ne sprijinim uh, pe principiul că o anume model nu se potrivește pentru toți. De ce spuneam că este un document ambițios? Pentru că uh, vorbim aici despre uh, GSP Plus și uh, inclusiv vorbim despre spațiul Schengen, despre Uniunea Vamală, despre Uniunea Energetică, despre Uniunea Digitală. Toate aceste aspecte sunt cuprinse în documentul nostru. Deci, Stimați colegi, vă mulțumesc pentru amendamentele înaintate. A fost o plăcere să uh, conlucrăm pentru elaborarea acestui raport. Președintele, mulțumesc. Acum voi da cuvântul raportorilor din umbră. Charles Tenoch, dorești să intervii? Voi avea o intervenție foarte scurtă, domnule președinte, pentru că am avut până acum o dezbatere, am fost prezent la negocierea amendamentelor de compromis. Este o chestiune eh, cu care sunt familiarizat pentru că eh, și eu am fost raportor pentru un document foarte asemănător. Deci, eh, Eh, sigur că susțin și eu eh, baza More for More, care a fost menționată de doamna Andrichene și au existat în anumite aspecte unele dezbateri în ce privește principiile din 2009 ale uh, grupului de la Minsk, pentru că aici e vorba de referiri la integritatea teritorială, la alte principii care se supun legislației naționale dar um, sigur că dacă doriți să uh, găsim soluții pentru problemele din Nagorno-Karabakh, între Armenia și uh, Azerbaijan, sigur că trebuie să fie recunoscut până la urmă dreptul la autodeterminare. Și uh, eu cred că amendamentele de compromis au fost bine structurate și într-un moment în care Uniunea europeană este preocupată de multe alte evenimente majore, de problema uh, Brexit, de fluxul migrator, de schimbările climatice Ehm, că există eh, state care au aspirații puternice, euroatlantice, care doresc să se apropie de Uniunea Europeană și eh, trebuie să le susținem în lupta lor pentru democrație, statul de drept, eh, pentru o dezvoltare pașnică. Deci trebuie să avem o mână întinsă pentru prietenii noștri, inclusiv vis-a-vis -vis de Armenia, care se află încă sub o anumită presiune dinspre Rusia. Deci, uh, Armenia își dorește uh, o uh, politică externă multipolară și recunoaște rolul și importanța Uniunii Europene. Și, pe de altă parte, sigur că există și o Uniune Euroasiatică care poate fi la un moment dat un deziderat pentru Armenia și uh, uh, Există în clipa de față uh, Georgia și Ucraina care poate au reușit să se îndepărteze de politica expansionistă a Rusiei. Mulțumesc, Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu doresc să mulțumesc celor doi raportori pentru acest proiect de raport, pentru că uh, va fi uh, tratat uh, cu mare interes în contextul viitoarei reuniuni la nivel înalt care sunt noile poziții exprimate, cum abordăm problemele sociale și inclusiv conflictele dintre state care până la urmă marchează agenda și sigur că fie studenții, fie minerii pot să se întrebe până la urmă ce ne-ar putea aduce bun uh, vecinătatea cu Uniunea Europeană. Eu cred că uh, politica uh, de vecinătate estică în această formulă plus poate să marcheze niște sarcini care se află în fața noastră și care au fost menționate deja de către cei doi raportori. Eu cred că trebuie întâi să ne facem lecțiile uh, pentru a deveni credibili și pentru a putea beneficia de sprijinul societăților din cele 28 de state membre, dar și uh, din statele uh, partenere în cadrul parteneriatului estic. Și în acest context aș dori să atrag atenția asupra unui element. Noi eh, ne eh, dorim să existe o condiționalitate eh, pe care să o recunoaștem, mai ales în domeniul politicii de macrofinanțare în cadrul parteneriatului estic, pentru că trebuie să devină un instrument credibil. În al doilea rând, avem o atitudine critică în ce privește raportul față de Federația Rusă. Cred că nu ă, ne putem permite să ne prefacem că ă, nu există o ă, evoluție. Este nevoie de un mecanism care să ne permită să depășim situația actuală în literatura de specialitate există soluții, dar cred că noi în Parlament trebuie să găsim soluția pentru că această relație complicată cu Federația Rusă în contextul dezvoltării parteneriatului estic să găsească o rezolvare pozitivă. Mulțumesc. Mulțumesc, Helmut Scholz. Nu am alți vorbitori. Deci putem să încheiem discuția. Mâine dimineața la ora 9 votăm acest raport. Mulțumesc și invitațiilor care au participat uh, la această întâlnire. Vă doresc toate cele bune. So, ladies and gentlemen, dear... Doamne și domnilor, dragi colegi, acestea fiind spuse, trecem la punctele 6 și 7 urmează Încheierea acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte, au fost depuse 48 de amendamente. Au fost depuse 48 de amendamente. Raportor este Charles care a propus și amendamente de compromis, două la număr și dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și Vă rog, dacă doriți să părăsiți sala, să o faceți în mare liniște. Charles, te rog. Da, um, a trecut CETA și au trecut și SPA-urile asociate. Eu am fost raportor pentru Canada și mă bucur că acum trecem și la Noua Zeelandă, o altă țară din Commonwealth. Acest raport a fost redenumit față de SPA. Este Partnership Agreement for Relations and Cooperation. Pact. Dar seamănă cu SPA-ul, ca și structură și construcție. A fost semnat de guvernul neozeelandez și de Uniunea Europeană aproape în urmă cu un an, pe 15 octombrie anul trecut, și progresăm destul de bine cu ratificarea Cred că progresul acestui tratat curge foarte lin. Există un sprijin universal de care se bucură la nivel transpartinic acest uh, acord. Sunt uh, 48 de amendamente, două amendamente de compromis, un număr record atât de mic e. Asta arată foarte clar cât de simplu și de necontroversat este raportul meu. Noua Zeelandă este partenerul nostru de nădejde când vine vorba de împărtășirea acelor valori uh, democratice. Există stat de drept și foarte multe cult- legături culturale cu Uniunea Europeană. Ca raportor pot să susțin aproape toate amendamentele și sunt și cele două compromisuri care, de fapt, clarifică lucrurile, oferă informații adiționale, nu prea au de-a face cu găsirea unui compromis politic. Deci. Și uh, aștept cu nerăbdare raportul final. Am um, menținut uh, referirile pozitive la ALS-ul UE Noua Zeelandă. El merge în tandem cu acest uh, acord de acum. Sigur, e o chestiune separată, dar până la urmă ideea de bază este că relațiile politice și relațiile comerciale merg mână în mână și ar trebui să arătăm sprijinul față de uh, aceste lucruri. Mă bucură faptul că menționăm și rolul jucat de Noua Zeelandă, o țară îndepărtată de noi, mică, dar care are un rol disproporționat de mare de jucat în afacerile internaționale, mai ales în ceea ce privește readmisia. Avem operațiunile antipiraterie, Atalanta și luptă împotriva terorismului cu prezența militară din Afganistan. Apoi, sunt câteva referiri la rolul pe care joacă Noua Zeelandă în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice prin uh, ambiția de a avea o uh, economie cu valori scăzute ale emisiilor de CO2. Exact ceea ce își dorește și Uniunea Europeană. De când am redactat raportul și de la prima dezbatere din comisie, au avut loc și alegeri generale în Noua Zeelandă pe 23 septembrie și acum uh, sperăm să vedem cum se va forma noul guvern. Niciun partid nu și-a asigurat o majoritate generală și, deci, va trebui să se formeze o coaliție ori cu verzii, ori cu New Zealand First Party. Și acum o intervenție personală. Mă bucur că New Zealand First Party, primul partid eurosceptic din Commonwealth de care știu eu, și-a diminuat uh, poziția la votul popular. Deci chiar mă bucur că populiștii nu sunt pe val, ca în alte țări mai apropiate de noi. Per total, nu mă îngrijorează niciun fel uh, acest raport și numărul de amendamente este limitat, prin urmare sper să pot conta pe sprijinul colegilor mei astăzi aici. Vă mulțumesc! Mulțumim, Charles Tannock! Doresc acum să dau cuvântul raportorilor din umbră care sunt de față, domnul Ungureanu de la PP și de la SND, domnul Cristea. Mai întâi, domnul Ungureanu, trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc domnului Tanak pentru munca extraordinară pe acest raport. Cu toții suntem de acord că Noua Zeelandă este o țară prietenă cu UE care gândește la fel, Consiliul și-a exprimat consimțământul față de acordul de parteneriat, ceea ce reflectă exact această atitudine. E foarte clar, Uniunea Europeană și Noua Zeelandă împărtășesc aceleași valori, sunt parte din aceeași familie și e firesc la o adică, datorită prieteniei și similarităților, ca totul să crească într-un parteneriat puternic economic. Acordul de parteneriat pe care îl votăm mâine este un pas necesar pentru deschiderea negocierilor comerciale cu Noua Zeelandă. Dorim să avem un acord de liber schimb în toată puterea cuvântului. Până atunci, mă bucur că există un consens la nivelul grupurilor politice, mă bucură că acordul de parteneriat dintre UE și Noua Zeelandă este un bun prim pas înspre un adevărat ALS. Mulțumesc! Mulțumim. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Cristia. În numele SND mulțumesc domnului Tanăc și mulțumesc colegilor mei, raportori din umbră, pentru uh, un proiect de raport comprehensiv. Domnul Tanen îl prezentase, de fapt, înainte de vacanța parlamentară. Apreciem foarte mult parteneriatul cu Noua Zeelandă și așteptăm cu nerăbdare să avem o cooperare și mai ambițioasă. Acesta a fost spiritul amendamentelor pe care le-am depus. Uniunea Europeană, Noua Zeelandă sunt parteneri cu valori uh, egale și acordul de parteneriat va um, consolida aceste legături, va îmbunătăți acordul, dialogul politic, va îmbunătăți uh, relațiile comerciale și nu numai. Votul de mâine de la FED, sunt convins, va transmite un mesaj puternic și vom uh, putea trece la plenară cu un text bine consolidat. Încă o dată mulțumesc colegilor raportori din umbră și domnului Charles Tannock. Mulțumim, Andy Cristia. Nu mai sunt alte intervenții, nu? Votul la FED va fi mâine și la plenară cândva noiembrie. Apoi trecem la punctele 8 și 9, aproximativ la timp, Vom avea un al doilea uh, scurt schimb de opinii în ceea ce privește acordul uh, aprofundat de parteneriat și cooperare cu Kazakhstanul. Mă bucur că n-au fost amendamente care să contesteze recomandarea doamnei raportor Iaconsari de a acorda consimțământul pentru acest acord. Iar în ceea ce privește raportul, înțeleg că sunt 30 de amendamente de compromis bazate pe cele 147 de amendamente depuse la AFET și mai sunt 11 amendamente de la INTA. Doamnă Iaconzari, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, foarte mult. Proiectul meu de raport a primit, deci, 147 de amendamente și, după cum a spus și președintele, Mare parte din amendamente au ilustrat problemele și îngrijorările manifestate de către colegii mei data trecută. Și Dincolo de chestiunile de politică externă, multe amendamente au uh, pus uh, problema libertăților fundamentale din Kazakhstan. Permiteți-mi să subliniez un aspect. Parlamentul vrea foarte clar să se manifeste disponibilitatea de a face progres pe chestiunea libertăților și drepturilor fundamentale în Kazakhstan, să fie eliberați acei activiști și liderii uniunilor sindicale, ei sunt acum uh, uh încarcerați. Voi depune un amendament uh, oral pentru compromisul 4, fiindcă s-au schimbat slavă Domnului lucrurile, vineri, patru dintre activiști fuseseră eliberați deja, ceea ce reprezintă vești foarte bune. Mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor pentru bună cooperare și așa cum a spus și președintele, votul este mâine. Votăm atât consimțământul cât și rezoluția uh, aferentă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnă Iaconsari! Cine dorește să vorbească? domnul Cuca, Cucan, numele PP. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru felul în care a gestionat acest proces. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru o foarte bună cooperare. Am avut o reuniune a raportorilor din umbră foarte fructuoasă săptămâna trecută și uh, văd că s-a ținut cont de observațiile grupului meu. Problema cea mai importantă era să transmitem un mesaj ferm că acordăm consimțământul față de uh, concluziile EAPCA. Există evoluții pozitive în Kazakhstan și trebuie subliniate ca atare, iar uh, dialogul cu Uniunea Europeană este unul uh, veritabil, iar împreună cu acest acord extins de parteneriat ar trebui ca relațiile cu Kazakhstanul să fie aprofundate. Ar trebui de asemenea să ne dăm seama care este importanța Uniunii Europene pentru Kazakhstan? Suntem primul partener comercial și de investiție. Jucăm un rol important în diversificarea economiei kazace. De asemenea, Kazakhstanul joacă și el un rol din ce în ce mai important în plan internațional. Este o țară fruntașă în dezarmarea nucleară. Este un actor regional în Asia Centrală ar trebui să încurajăm Kazakhstanul să joace în continuare un rol constructiv în acest uh, domeniu. Sunt câteva îngrijorări uh, generale în rezoluție. Este vorba despre marja redusă de manevră pentru exercitarea libertăților fundamentale, dreptul de adunare, um, dreptul de a uh, îți asuma o anumită religie, libera exprimare, și uh, vrem să, subli- să subliniem rolul valorilor europene aici. Sunt câteva deficiențe, ele trebuie subliniate ca, tale, ca tare, dar totodată Kazahstanul trebuie încurajat acolo unde trebuie, deci există un echilibru și cer sprijinul tuturor pentru acest text. Vă mulțumesc! Mulțumim, Edward Cucan, următorul vorbitor și ultimul, domnul Buchner. Vă rog, mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamne raportor, pentru, în opinia mea, o poziție foarte bună pe un subiect dificil. Și aici sunt de acord cu antevorbitorii mei când spun pentru Uniunea Europeană, pentru strategia globală, e un element primordial, primordial acela de a avea o legătură mai puternică cu Kazakhstanul. Situația este în continuare dificilă. E un progres economic vizibil pretutindeni în Kazakhstan, dar el nu ține pasul cu evoluția drepturilor omului. Ba din potrivă, Coaliția ONG-urilor împotriva torturii a identificat între ianuarie și noiembrie 2016 163 de cazuri noi de tortură și alte abuzuri libera exprimare este restrânsă. Amintiți-vă de cele 500 de persoane care au fost arestate preventiv doar fiindcă au vrut să facă o demonstrație pașnică. Doi uh, uh activiști, uh, uh, există și prizonieri politici, au primit doi ani uh, sentință doar din cauza faptului că au fost critici pe Facebook și pe alte platforme sociale. În rezumat, E importantă legătura dintre UE și Kazakhstan, dar să fim cu dare de seamă. Să nu cedăm prea ușor, pentru că trebuie să vedem uh, cum putem influența și promova mai bună respectarea drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Buchner, pentru o intervenție. Mai sunt doi vorbitori, dar închid lista vorbitorilor. Domnul Tanăc mai întâi, mulțumesc, domnule președinte, grupul meu va susține și el acest uh, raport. Este un raport excelent. În mod interesant, asta arată de cât timp sunt eu aici. În urmă cu mai bine de 10 ani, m-am ocupat de parteneriatul estic și politica de vecinătate și am fost raportor. Și chiar sugerasem la vremea respectivă să avem în vedere Kazahstanul ca fiind un candidat pentru acest statut, fiindcă la vremea respectivă, cumva o bucățică din uh, Kazakhstan ajunge în Europa geografică și este o țară interesantă nu doar din cauza că este o țară atât de uriașă și care are resurse naturale uriașe, ci fiindcă este un model de succes pentru o conviețuire pace și, în pace și prosperitate a musulmanilor, creștinilor și a altor minorități religioase, etnice, lingvistice. Este o realizare remarcabilă în, urma erei, în, în era post-sovietică. Deci, într-un fel, Kazahstanul ne poate învăța multe pe noi cei din vest despre cum să punem problema ingredierii, mă scuzați, integrării și a coexistenței între culturi și uh, minorități. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să ne uităm la Kazakhstan și să, ne, să vedem ce au făcut ei de-a lungul anilor ca să aibă relații atât de armonioase. Nu prea e radicalizare. Uzbekistanul are mai mari probleme decât Kazakhstanul aici. Sigur, drepturile omului mai sunt o problemă, așa este, mai ales uh, dreptul muncii, combaterea corupției la nivel înalt. N-am uitat nici asta. Însă, minus aceste neajunsuri, Kazahstanul este o țară remarcabilă. De ani de zile spun care un viitor prosper. Și este parte a Uniunii Economice Euras din Eurasia cu Rusia, dar eu cred că acest acord va încerca să ajute Kazakhstan să se alinieze OMC-ului, indiferent de ceea ce se decide la nivelul Uniunii Eurasia. Un partener util, o zonă tampon între UE și Rusia în termeni economici și comerciali. Mulțumim, Charles Tanek, Thomas. Mulțumesc, dragi colegi. Susținem și noi cei de la ALDE acest raport. Se găsește un echilibru între dorința noastră de a avea relații politice și economice cu Kazakhstanul, pe de o parte, și de cealaltă parte, nevoia de a susține drepturile omului și de a scoate mai mulți oameni din închisoare, Uniunea Europeană și Parlamentul European în continuare întrezăresc probleme aici. Dar dacă comparăm Kazahstanul cu alte țări din regiune, e clar că relațiile dintre noi se dezvoltă frumos, fiindcă există un interes uh, al ambelor părți să facă asta. Am văzut uh, evoluții în Kazahstan, mai ales în sfera economică au fost remarcabile și totodată doresc să subliniez importanța drepturilor omului. Sunt numite câteva persoane în acest proiect de raport, dar, din păcate, sunt mai multe persoane vizate, afectate. Diferite organizații pentru drepturile omului ne îngrijorează faptul că sindicaliștii sunt condamnați adesea. Avem, deci, în proiectul de raport uh, câteva persoane amintite, dar ele nu acoperă nici de cum întreaga problematică. Per total, însă, sper că în cele din urmă și Kazakhstanul să vadă raportul nostru și să-și dea seama că Uniunea Europeană vrea să progreseze, vrea să ducă relațiile mai departe. E un semn de bună credință. Sper să acționeze Kazakhstanul în ceea ce privește drepturile omului, în ceea ce privește îngrijorările Uniunii Europene aici, să fie o reacție pozitivă la ceea ce sugerăm noi, dar și rapidă. Mulțumesc! Mulțumesc. Urma Spite. Alte comentarii din partea dumneavoastră? Nu, nu e cazul. Dacă dorește acum, doamna raportor, să spună câteva cuvinte în încheiere. Nu e cazul. Votul va avea loc mâine. La plenară va fi cel mai probabil în noiembrie. Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Trecem la subiectul 10. Domnul Vigand ajunge? Nu e, deci nu prea are rost să trecem mai departe, așa că va trebui probabil să așteptăm câteva minute. Așa e cel mai bine. Cel mai bine este să rămâneți în încăpere. Vă rog să luați notă de faptul că punctul 10 este în camera, deci cu ușile închise. Așa că toți cei care nu sunteți îndreptățiți să rămâneți aici, aveți posibilitatea de a părăsi încăperea.